Okay, so dear colleagues, um, I think we can start. Stimați colegi, cred că putem începe reuniunea. Voi trece la limba mea maternă. Dragi, Sitzung des Agrarausschusses. Dragi colegi, bun venit la o nouă reuniune a um, comisiei noastre. Dacă nu sunt obiecții față de ordinea de zi, vom considera că ea este adoptată. Această reuniune, ca de obicei, este transmisă pe internet și vă, trans... vă, vă atrag atenția și asupra deciziilor luate de, de coordonator. Dacă nu există obiecții uh, referitoare la acestea, ele vor fi considerate ca fiind adoptate. Astăzi avem interpretare în șapte limbi. Am reușit, iată, să uh, asigurăm o limbă suplimentară. Avem franceză, germană, italiană, engleză, spaniolă, polonă și română sunteți uh, rugați în intervențiile dumneavoastră să țineți cont de faptul că trebuie uh, intervenția noastră să fie interpretată și dacă citiți uh, este mai complicat pentru interpreți. Și sunteți rugați de asemenea să uh, fiți uh, atenți la ritmul cu care vorbiți. Bineînțeles, vă rog și să respectați timpul de intervenție, pentru că avem nevoie de o abordare echitabilă, astfel încât toată lumea să poată interveni. Dragi colegi, cu acesta trecem la punctul 3 de pe ordinea de zi. Îi urez bun venit alături de noi domnului vicepreședinte executiv al Comisiei, domnului Franz Timmermans. Ne bucurăm că sunteți alături de noi. Dați-mi voie să vă spun că mulți dintre colegii noștri au deplâns faptul că în februarie nu au putut fi prezenți la dezbaterea din Comisia pentru Agricultură că nu ați putut dumneavoastră să fiți uh, prezent, dar uh, salutăm faptul că ați luat dumneavoastră inițiativa să fiți alături de noi. Agricultura și industria alimentară a uh, lucrat din greu în ultimele săptămâni. Eroii din sistemul alimentar au făcut parte din serviciile esențiale și putem spune că s-a asigurat uh, aprovizionarea în mod uh, adecvat. Însă mm, există probleme um, și pe piața agricolă. Avem 2,7 uh, miliarde de tone de cartofi surplus pe piață, avem um, creșteri sau scăderi de de cerere în anumite domenii, iată, cererea a scăzut din tot ce ține de Horeca, avem și uh, distorsiuni uh, sau um, concurență neloială. Deci, um, în momentul de față, sunt um, probleme cu funcționarea piețelor agricole. Siguranța aprovizionării este în centrul atenției noastre și trebuie să și rămână astfel. Eu cred că și pe lângă chestiunea siguranței de aprovizionare în Europa, este important să privim și mai departe de granițele continentului nostru, înspre Africa. Acolo um, există o invazie de lăcuste de amploare biblică și um, există pericolul unei foamete. Deci uh, asta am dorit să auzim despre comisie, de la comisie despre cum am putea să um, asigurăm poate pesticide împotriva acestor dăunători sau um, ajutor alimentar. Iată, acestea sunt unele dintre um, provocările cu care ne confruntăm. Deci este cu atât mai important uh, pentru noi, domnule comisar, să aflăm cum vedeți problema asigurării, mă, mă scuzați, um, problema agriculturii, problema asigurării, uh, aprovizionării, cum vedeți, deci, uh, și provocările dincolo de granițele Europei. Um, domnule comisar, vă dau cuvântul acum pentru 15 minute. Mulțumesc, domnule președinte, și, și mulțumesc pentru această oportunitate de a avea un schimb cu comisia dumneavoastră. Dumneavoastră ați fost foarte activ în această criză. Comisorul Wojciechowski cred că a fost alături de noastră deja de două ori, în aprilie, și domnul comisar Kiriakides vă va, vi se va adresa pe 11 uh, mai. Sunt de acord cu introducerea pe care ați făcut-o în ceea ce privește rolul agriculturii în această criză. De asemenea, este clar că uh, acest sector a fost afectat în mod uh, heterogen și mm, în mod foarte diferit de alte industrii. Anumite sectoare în anumite țări suferă, altele se descurcă și altele chiar o duc mai bine decât înainte. Însă totul este nesigur, totul se poate schimba. Noi am făcut tot ce am putut la comisie pentru a ne asigura că piața unică funcționează, că lanțul de aprovizionare în, domeni, în lumea alimentară funcționează um, prin crearea celor culoare verzi. Um, de asemenea, am încercat să canalizăm uh, fonduri către sectoarele afectate. Cum ați văzut, probabil, în um, previziunile economice de primăvară de ieri, ați văzut că um, criza de sănătate merge, începe să meargă în paralel cu o criză economică destul de gravă. Economia zonei euro va, se va contracta cu aproximativ 7% uh, în acest an. Și sperăm că dacă nu va reveni pandemia, uh, ceva peste 6% anul viitor. Deci economia în totalitatea ei se va uh, contracta cu 7,5% anul acesta și aproximativ 6% anul viitor. Redresarea în fiecare stat membru va depinde nu numai de evoluția pandemiei, ci și de structura economiei și de capacitatea de a răspunde cu politici de stabilizare. După cum am spus de multe ori, Virusul nu face discriminări, însă efectele uh, virusului variază în funcție de țară, regiune, dar și în funcție de individ și starea sa de sănătate. Ținând cont de interdependența economiilor noastre, dinamica redresării în fiecare stat membru va fi afectată de redresarea în alte state membre dacă un stat membru o duce greu, cu toții, sau dacă un stat membru se împiedică, cu toții putem să cădem. Deci, ă, cred că ar fi o mare greșeală să credem că ă, noi trebuie să ne descurcăm mai bine. Eu cred că cu cât ești mai puțin lovit, cu atât ai o responsabilitate mai mare să te asiguri că există solidaritate pentru ca întreaga Uniune Europeană să uh, își revină când ne vom reveni, va, cred că, sau pentru a ne reveni, cred că ar fi uh, greșit să aruncăm pur și simplu cu bani în toate domeniile. Cred că trebuie să facem o relansare uh, demnă de secolul 21. Și asta include și agricultura. Chiar dacă nu este uh, în centrul atenției noastre astăzi, schimbările, uh, schimbarea climei Există în continuare, vor exista în continuare secete, inundații, uh, valuri de dăunători și ați vorbit despre ce se întâmplă în Africa, domnule președinte. Trebuie să fim conștienți de asta, faptul că um, schimbările climatice nu sunt astăzi cea mai urgentă criză, nu înseamnă că această criză uh, a dispărut. Sunt convins că ea va reveni Um, în atenția noastră pentru că schimbările climatice nu dispar. ce cred eu că se va întâmpla în sectorul agricol în Europa? Ei bine, eu cred că cetățenii vor reevalua foarte multe lucruri. Eu cred că își vor reevalua stilul de viață. Cred că acum oamenii și-au dat seama că cu toții suntem vulnerabili în această criză. Și cred că asta va însemna și că oamenii se vor gândi la ce fel de alimentație își doresc, ce fel de mâncare vor să consume, ce stil de viață vor să aibă. Și cred că sectorul agricol trebuie să se concentreze pe propria sa reziliență și durabilitate. Și cred că călcâiul lui Ahile a modului în care consumăm este că ne-am obișnuit ca totul să fie foarte, foarte ieftin. Și cred că dacă se schimbă prioritățile și sănătatea devine mai importantă, atunci poate disponibilitatea de a plăti ceva mai mult pentru alimente de calitate va crește. Dar, bineînțeles, asta este și strâns legat de cât de profundă va fi criza economică. Pentru că dacă criza este gravă, atunci oamenii nu vor avea de ales, vor trebui să aleagă ce este mai ieftin. Dar cred că este o oportunitate să regândim cum și ce mâncăm, ce consumăm. Cred că este o Um, oportunitate să consumăm produse de mai de aproape de noi. Cred că este o posibilitate de a crește reziliența Uniunii Europene. Am aflat în această criză că anumite sectoare strategice depind prea mult de ce vine din exterior și cred că um, și asta va juca un rol în politica noastră agricolă și, de asemenea, cred că dacă trebuie să ne creștem nivelul de reziliență, și din punctul nostru de vedere um, este unul din cele trei elemente cheie. Uh, avem în continuare Green Deal-ul, apoi creșterea eforturilor pentru digitalizare, plus nevoia de a crește reziliența Uniunii Europene. Sunt trei elemente cheie și în toate acestea agricultura va, ju- va juca un rol cheie. Dacă putem ajuta fermierii să fie mai rezilienți, dacă putem să îi ajutăm să folosească digitalizarea pentru a preveni uh, Uh, pierderile sau pentru a reduce sau elimina utilizarea pesticidelor, dacă pot să-și țintească mai bine producția, dacă putem să-i ajutăm să uh, facă parte din eforturile atât de necesare și care trebuie să fie enorme de captarea carbonului prin plantarea de um, arbori și așa mai departe, um, cred că um, se creează multe oportunități pentru ieșirea din această criză. După cum știm, strategia de la fermă în farfurie va recunoaște faptul că multe lucruri au fost făcute în mod pozitiv și până acum, dar vom sprijini agricultura europeană pentru ca Uniunea Europeană să fie lider în domeniul sustenabilității noi putem să fim cei care stabilesc un standard global și mai ales pentru regiuni precum Africa, acest lucru poate fi foarte util. Trebuie să ajutăm pe fermieri cu o tranziție care este inevitabilă. Și cred că cu cât mai repede facem tranziția, cu atât uh, mai puțin va costa, cu atât va ușor va fi și cu atât mai rapid se, vor, se va începe um, va începe să se producă randament și profit. Pe 20 mai uh, vom publica această strategie de la fermă în farfurie, farm to fork. Cred că tranziția către durabilitate nu este o amenințare pentru sectorul uh, agricol, ci este o oportunitate economică enormă. Dar știu că, așa ca în orice tranziție, unii vor vedea asta ca pe o amenințare. Eu cred că tranziția va permite fermierilor europeni să facă din durabilitate caracteristica lor principală. Cred că agricultorii europeni vor putea să arate restului lumii că se poate face. Și asta ne va oferi un avantaj. Cred că pe asta trebuie să ne concentrăm. Estimăm că, la nivel global, sistemele alimentare pot crea o valoare adăugată de aproximativ 2 trilioane de euro Cred că această tranziție trebuie să fie acompaniată de uh, instrumente financiare și de reglementare. Nu uh, putem spune doar pentru că am decis strategia pe, mm, pe 20 mai că pe 21 totul va fi minunat. După cum ne-a cerut uh, și Parlamentul, trebuie să analizăm uh, politica agricolă comună și în relație cu uh, Uh, pactul uh, ecologic. pe lângă publicarea strategiei uh, Farm to Fork, cred că vom face și o analiză aprofundată. Nu, pot să vă, nu știu să vă spun mai multe lucruri acum, dar cred că trebuie să ne concentrăm asupra lucrurilor care funcționează foarte bine acum în PAC, precum ecoschemele, și să ne concentrăm energia și fondurile în, pe lucrurile care merg bine și să le facem să meargă și mai bine. Cred că redresarea va necesita investiții în soluții durabile și pe termen lung. Așa vedem lucrurile. Este oportunitate să accelerăm digitalizarea, să uh, punem accentul pe uh, tehnologiile durabile și să îmbunătățim practicile în întregul sector, atât pentru ferme mari cât și pentru ferme mici. Trebuie să oferim uh, fermierilor, uh, consiliere mai bună și finanțare țintită. Este o oportunitate de asemenea de a crește reziliența fermierilor prin îmbunătățirea și varie, um, diversificarea veniturilor lor. Venitul, um, ajutorul de la PAC uh, de venituri directe trebuie să meargă direct la agricultor, nu la mari deținători de teren. Trebuie uh, să Uh, facem progrese în uh, producția de um, sau cap, captarea de metan, uh, apoi biomasa este cel mai, cel mai facil mod de a um, capta carbonul. Toate aceste lucruri pot fi făcute de fermieri și vor ajuta la combaterea schimbărilor climatice. Și aș mai dori să adaug un lucru. Trebuie să începem să înțelegem că nu există o concurență între uh, zone uh, rurale și urbane. Zonele urbane nu vor prospera dacă cele rurale nu o duc bine. Zonele rurale nu pot fi uh, durabile și orientate spre viitor dacă uh, cei din zone, dacă zonele urbane nu se dezvoltă, cele care au, care au nevoie cel mai, cea mai mare de aceste produse. Când uh, particip la reuniunile cu primarii din uh, Europa, asta le spun. Dumneavoastră, primarii orașelor, aveți o responsabilitate și pentru dezvoltarea și durabilitatea zonelor rurale. Ei vă hrănesc, ei vă filtrează aerul, uh, vă, um, sunt zonele în care mergeți pentru recreere, sunt zone de care aveți nevoie în oraș pentru a prospera. Cred că această interdependență între zonele urbane și rurale este ceva ce ar trebui explorat mai îndeaproape, atât la Comisie cât și la Parlament. Domnule președinte, mă voi opri aici și aștept cu nerăbdare întrebările dumneavoastră. Voi încerca să răspund la ele în măsura posibilităților. Mulțumesc! Mulțumim, domnule comisar, pentru introducerea dumneavoastră. Acum trecem la o primă rundă a coordonatorilor. Dumnealor au un minut și jumătate la dispoziție. Începem cu domnul Dorfman în numele PPE. Bună dimineața! Mulțumesc, domnule comisar, pentru că sunteți oarecum alături de noi. Mi se pare că avem de-a face cu o dezbatere importantă într-un moment esențial. Președintele nostru, dar și dumneavoastră, ați spus că trăim vremuri uh, excepționale și uh, domeniul alimentar a rezistat în aceste vremuri excepționale, în ciuda Um, comportamentului schimbat al consumatorilor și a tuturor problemelor. Cred că generația mea a văzut pentru prima dată rafturi goale în Europa. Nu eram obișnuiți cu așa ceva. Și mulți, pe mulți a pus pe gânduri. Și ne-a amintit la mulți că siguranța de aprovizionare, considerată de la sine înțeleasă până acum, nu este de fapt așa. Și criza ne-a arătat și din păcate din păcate, asta este partea negativă a acestor, uh, acestei situații. Uh, e bine, uh, crește nivelul de sărăcie. Um, o bună parte din, din populația europeană nu își poate permite acum să-și cumpere de mâncare. Și trebuie să nu uităm toate aceste lucruri. Bineînțeles că avem nevoie de o agricultură care să producă produse de calitate, dar avem nevoie și de produse uh, la un preț acceptabil pentru toată lumea și și acestea trebuie să fie sigure. Și cei mai săraci trebuie să aibă dreptul să cumpere alimente bune, ieftin. În strategia pe care ați propus-o, cred că trebuie să ținem cont de ambele lucruri. Din ceea ce am auzit din partea noastră, eu am cel puțin uh, impresia că acest al doilea punct al siguranței de aprovizionare pare să fie un pic neglijat și nu mi-aș dori să ne uh, regăsim într-o um, situație în care să avem o agricultură așa mai mult pentru snobi, um, în care produsele sunt foarte scumpe și ceilalți să uh, trebuiască să, mănâncă, să mănânce um, roșii importate de proastă calitate. Cred că Trebuie să combinăm, deci, cele două lucruri și cred că trebuie să dezbatem în profunzime. Eu cred că acum nu este momentul potrivit. Parlamentul nu funcționează sau funcționează numai pentru dezbateri urgente. Eu cred că dezbaterea aceasta trebuie dusă cu calm în toamnă uh, și dumneavoastră ați spus că este ceva ce nu se poate schimba de azi pe mâine cred că avem nevoie de un parlament funcțional pentru o dezbatere uh, la nivelul necesar. Tocmai de aceea vă rog să prezentați strategia în toamnă pentru a permite o dezbatere. Mulțumesc, domnul De Castro. Buongiorno, Franz. Buongiorno. Bună dimineața, dragă Frank. Bună dimineața și bun venit în comisia noastră pentru agricultură. Franț, așa cum spuneai și tu, COVID-19 chiar schimbă complet situația. Siguranța alimentară, iată, devine din nou un element central. Vedem ce se întâmplă pe piața internațională, vedem cum Rusia, care este unul dintre principalii exportatori de cereale din lume, a anunțat că își va bloca exporturile. Asta se întâmplă și cu orezul, economiile din uh, Asia de Sud-Est. Deci avem neapărat nevoie de o politică care să țină cont de producția europeană și de forța acesteia. Și mi-a plăcut ce ai spus, Franț. Noi trebuie să reușim să facem ca acest sector să devină mult mai rezistent. Vedem ce se întâmplă în jurul nostru, vedem ce ajutoare a mobilizat uh, administrația americană, 13 miliarde, după aia 17 miliarde europene, însă problema e că, din păcate, în Europa s-ar putea fragmenta um, aceste intervenții. Franța a anunțat ieri că va oferi 500 de milioane de euro ajutor pentru sectorul vitivinicol. Da, au dreptate, deoarece intervențiile comisiei sunt prea slabe, nu sunt suficient de puternice, dar de aceea noi credem că trebuie să avem un Green Deal uh, care să reprezinte o mare șansă de dezvoltare pentru acest sector. Deci noi nu putem să riscăm acum să se reducă producția europeană. Spuneai că această producție trebuie să devină sustenabilă, însă nu trebuie să riscăm să sporim dependența noastră față de exterior, care oricum e enormă. Și uitați-vă de asemenea ce dificultăți uh, au anumite sectoare din cauza faptului că au fost închise restaurantele, barurile, pizzeriile, deci uh, Gândiți-vă, de exemplu, la producția de brânzeturi de calitate care a fost lovită foarte tare. Deci e nevoie de inovare. Gândiți-vă, de exemplu, la măsurile necesare pentru a combate dăunătorii. E nevoie de măsuri concrete și noile tehnologii chiar ne pot ajuta. Gândiți-vă la genetică. Inovarea e crucială în această fază. Mulțumesc! Vielen Dank, Kollegin Müller. Mulțumesc, doamna Müller. Mulțumesc, domnule vicepreședinte, pentru intervenția dumneavoastră. În principiu, nu pot decât să fiu de acord cu cele spuse de Herbert Dorfman. În Europa e vorba despre siguranța de aprovizionare, este vorba însă și despre uh, a avea produse de calitate. Este o mare provocare pe care trebuie să o vedem ca pe un pachet întreg um, și trebuie să avem o viziune holistică, nu să punem totul pe umărul um, agricultorilor. Noi din grupul Renew susținem, bineînțeles, um, pactul ecologic european. Este important ca strategia de la fermă în farfurie să devină uh, un succes și să putem valoriza ceea ce Um, producem în Europa, însă ceea ce ați spus că reducerea de pesticide și cea de fertilizanți uh, cu 50%, um, deci aceste lucruri avute în vedere, acestea pun sub semnul întrebării producția europeană și dacă ne gândim numai să uh, plantăm mai mulți pomi, da, foarte frumos, dar uh, o familie de agricultori nu poate trăi uh, dintr-un uh, copac, pentru că un copac este recoltat, este tăiat după 40 de ani. Plus avem multe suprafețe date în arendă. Cele date în arendă trebuie întreținute bine, pentru că altfel este ca un fel de expropriere dacă um, nu mai permitem agricultorilor să cultive aceste terenuri și îi obligăm să facă altceva cu ele. Bineînțeles, însă, cel mai important este cadrul financiar multianual. Cum asigurăm toate aceste lucruri? Agricultorii au fost întotdeauna cei care au avut de pierdut la cadrul financiar multianual. Întotdeauna s-au tăiat uh, fondurile, iar acum, cu noul uh, pact ecologic, se dorește o nouă uh, strategie care din, să fie 100% sustenabilă. Mulțumesc, domnul David. Mr. Vice President. Domnule vicepreședinte, din punctul meu de vedere, problema e că sectorul Uh, agricol trece prin mari probleme. Din păcate, calitatea acestei intervenții este atât de proastă încât este foarte greu să o interpretăm. Environmental protection and in the particular uh, renewables uh, is very small. Example one, uh, mandatory blending of biofuels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 mais uh, Vorbitorul vorbește despre anumite produse agricole care sunt folosite pentru a obține altceva, cum ar fi, de exemplu, sfecla de roșie folosită pentru bioetanol și așa mai departe. Prețul la nutrețuri, de asemenea, uh, a crescut foarte mult. De asemenea, foarte multe hectare nu sunt folosite pentru a crește, mm, uh, pentru recolte care să producă hrană, ci pentru uh, bioetanol sau energie. Și cei care au de câștigat sunt, bineînțeles, uh, milionarii și miliardarii. banii cetățenilor ajung în buzunarele milionarilor. Și natura nu va avea de câștigat din urma acestor politici de finanțare. Häusling. Mulțumesc, domnul Häusling. Ja, Kommissar, vielen Dank, dass Sie sich der Debatte... Mulțumesc, domnule comisar, pentru că participați la această dezbatere. Cred că după această criză corona trebuie să tragem o linie, să facem un bilanț și vedem care sunt uh, domeniile cele mai afectate, cele uh, în, producătorii care exportă, uh, deci cei care depind de exporturi, acum sunt cei mai afectați. Deci tocmai de aceea avem nevoie de uh, un lanț de aprovizionare regional. Nu putem continua cu o PAC cum este ea acum. Ați spus pe bună dreptate, criza climatică nu se oprește, în Germania ne așteptăm să avem al treilea an consecutiv de secetă și trebuie să reacționăm. Eu și Verzi suntem um, pentru a nu amâna uh, pactul ecologic și uh, strategia din fermă în farfurie. Mă aștept din partea comisiei, de la dumneavoastră și de la domnul Wojciechowski, să introducem toate aceste abordări în politica agricolă comună și să schimbăm într-adevăr ceva. Când vorbim despre riscuri ecologice, trebuie să vedem care este amprenta noastră ecologică. Nu putem să continuăm să importăm enorme cantități de uh, soia, um, ceea ce și afectează uh, sudul global. Deci trebuie uh, de asemenea să uh, nu producem în masă carne care apoi să fie vândută mult prea ieftin cu aceste importuri de soia. De asemenea, trebuie să ne gândim și cum putem să distribuim fondurile mai echitabil. Ați spus pe bună dreptate că ceea ce facem acum este o uh, distribuție pe bază de suprafață. Trebuie să uh, consolidăm această dimensiune ecologică și să reușim să uh, finanțăm și uh, exploatațiile mai mici, nu numai pe cele mari. Tocmai de aceea vă sprijin. Uh, veniți cu aceste abordări în PAC, nu mai putem continua ca până acum. Avem nevoie în mod urgent de schimbare în politica agricolă comună. Criza biodiversității este una dintre cele mai mari crize cu care ne confruntăm cred că este ceva ce nu mai suferă amânare. Mulțumesc! Vielen Dank, colegi Kuczmiuk. Mulțumesc, domnul Kuczmiuk. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Chciał... Mulțumesc, domnule președinte. Și eu aș dori să-i uh, mulțumesc uh, domnului comisar Timmermans pentru participarea dumnealui la această reuniune și țin de asemenea să-i salut pe colegii prezenți la Bruxelles. Domnule comisar, țin să subliniez faptul că această criză a coronavirusului ne-a confirmat faptul că agricultorii, iată, pot oferi uh, siguranță alimentară um, concetățenilor noștri în aceste clipe atât de dificile. Politica agricolă comună a dovedit încă o dată că este funcțională și ar trebui să fim uh, recunoscători pentru acest lucru și să recunoaștem acest lucru. Când a fost prezentat Green Deal-ul, pactul ecologic, nu a, uh, trebuia să ne luptăm cu această criză a virusului uh, corona. Acum Comisia Europeană a menționat că s-ar putea să, pie, să se piardă chiar uh, între 7, chiar până la 10% din PIB-ul anumitor state membre. Parcă am fi fost lovit de un război cu toate consecințele aferente. Și ar trebui să facem tot posibilul pentru a uh, modifica această situație. Eu sper că și Comisia Europeană înțelege faptul că protecția mediului înconjurător și a biodiversității Uh, depind foarte mult de uh, o folosire mai scăzută a pesticidelor și insecticidelor în agricultură, dar asta bineînțeles că presupune venituri mai scăzute pentru agricultori. Dacă noi de, ne dorim ca agricultorii să pună în practică Green Deal-ul, trebuie să le oferim sprijin de compensare pentru această pierdere a venitului. Deci, domnule comisar, aș vrea să știu dacă intenționați să propuneți un buget mai mare pentru politica noastră agricolă comună în uh, noul CFM. Deoarece fără aceste fonduri suplimentare, care să fie cu cel puțin 10% mai ridicate decât în prezent, nu vom fi capabili să punem în practică uh, acest Green Deal în domeniul agricol. Știam oricum că urma să fie foarte dificil Uh, deja din iarna acestui an, când uh, agricultorii au uh, ieșit să demonstreze pe autostrăzile noastre. Flanagan. Mulțumesc. Mulțumim, are cuvântul domnul Flanagan acum. Colegă Flanagan? Ia! Domnule Flanagan, acum vă putem vedea. Vă mulțumesc foarte mult pentru prezentarea dumneavoastră, domnule comisar. Aș vrea să mă refer la un element pe care l-ați menționat, prețul uh, alimentelor, prețul alimente. E o chestiune foarte importantă. Ca o persoană care câștigă 100.000 de euro anual, să pui sub semnul întrebării comportamentul celor care trăiesc cu mai puțin de 20.000 de euro anual, deci nu cred că ai putea să declar că de fapt ne-am obișnuit cu uh, uh, o hrană ieftină. Mulți dintre concetățenii noștri câștigă de 10 sau de 20 de ori mai puțin decât noi. Acum, dacă ce garanție avem noi că dacă va crește prețul la alimente, producătorii vor avea de câștigat? Problema e marja de profit pe care o fac supermarketurile și marile lanțuri de distribuție. Deci cum veți garanta dumneavoastră că dacă va crește prețul la alimente, această marjă va merge la producătorii de bază, primari? Ați spus de asemenea că ecoschemele funcționează bine. Hm, mă miră ce spuneți. Îmi puteți da explicații în legătură cum funcționează bine aceste ecoscheme, dat fiindcă nici măcar n-au fost uh, lansate. Acum, în ceea ce privește tranziția, da, va costa bani. De unde vor proveni acești bani? Nu există pericol să ajungem în situația în care să avem o intensificare și mai mare a agriculturii în anumite sectoare și în timp ce în alte sectoare pur și simplu nu vor mai fi deloc locuri de muncă? Vă mulțumesc! Mulțumesc. Acum trecem la prima rundă de răspunsuri din partea domnului comisar. Aveți cuvântul timp de 5 minute, domnule Timmermans. Ai... Mulțumesc foarte mult. Eu nu aș spune neapărat că există o contradicție între siguranța alimentară pe de o parte și uh, durabilitate pe cealaltă parte. Ce înseamnă siguranța alimentară? De fapt, să ai mm, hrană pe masă, deoarece agricultorii lucrează în continuare uh, și să ai un lanț de aprovizionare care să funcționeze bine. Schimbarea climatică și pierderea de biodiversitate reprezintă o amenințare directă pe termen lung tocmai la adresa acestor două elemente. Am discutat cu agricultorii care au trecut prin secete în ultimii ani în Franța. Uitați-vă ce se întâmplă cu deșertificarea pe teritoriul Spaniei. Uitați-vă ce efecte au fenomene meteorologice cum ar fi gota fria, acele furtuni din Spania. Dacă vrem o siguranță alimentară pe termen lung și un sector agrar care să fie prosper pe termen lung, trebuie să acționăm în funcție de această criză climatică. Deci eu resping faptul că există o contradicție aici între cele două elemente. În al doilea rând, Comisia nu intenționează deloc să amâne adoptarea mm, strategiei Farm to Fork. Bineînțeles că Parlamentul suveran va hotărâ când dorește să discute despre asta, însă Comisia Europeană are dreptul de inițiativă și are dreptul să o facă, deoarece noi credem că este o urgență, avem nevoie de așa ceva. Trebuie să vedem uh, cum anume agricultura va ajunge să fie într-un echilibru cu mediul înconjurător. O parte din criza COVID e rezultatul faptului că omenirea a ajuns pur și simplu la un dezechilibru total față de mediul nostru înconjurător. Și trebuie să ne asigurăm că vom recrea acest echilibru pentru durabilitatea noastră pe termen lung și pentru siguranța alimentară. Și da, trebuie să ne sporim reziliența și trebuie să ne asigurăm că Uniunea Europeană poate să le ofere cetățenilor o hrană sigură și sănătoasă. Și inovarea va avea de jucat aici un rol esențial, atât în a ajuta um, agricultorii cu ultimele tehnologii, în ceea ce privește digitalizarea de pildă, dar și în domeniul cercetării și dezvoltării. Și de asemenea, prin faptul că astfel vom putea să uh, împiedicăm pierderea de biodiversitate care ne afectează foarte grav. Știți că agricultura intensivă, metodele tradiționale de agricultură intensivă au uh, dus la o mare pierdere de biodiversitate și alte tehnici moderne de agricultură pot uh, încuraja nivelul de biodiversitate și uh, biotopurile. De aceea e foarte important să avem această strategie Farm to Fork pentru a împăca diferitele elemente la care vă refereați dumneavoastră și cum le putem include într-o strategie pe termen lung care să ajute comunitatea de agricultori, dar care să protejeze și mediul înconjurător. Deoarece, de asemenea, până în 2050 trebuie să fim neutri în ceea ce vrește emisiile de dioxid de carbon. Eu nu prea cred că există argumente care să dovedească că agricultorii au de pierdut de fiecare dată când este stabilit uh, cadrul financiar multianual. Nu prea cred că există dovezi istorice pentru a susține această afirmație, însă cred însă un alt lucru și anume că politica agricolă comună trebuie percepută în funcție de destinația finală a acestor fonduri și eu cred că până la urmă agricultorii care au mici exploatații sunt cei care de fapt au de pierdut în momentul de față și tocmai asta trebuie să analizăm. 68% 68% din terenurile folosite în UE sunt pentru creșterea de animale, de vite sau de animale. Eu nu aș spune că nu ar trebui să facem asta, din potrivă, nu la asta mă refer, însă trebuie în același timp să vedem ce povară creează asta asupra terenurilor noastre și cum putem crea un echilibru mai mare și în ceea ce privește utilizarea terenurilor noastre. Și, de asemenea, trebuie să analizăm foarte bine modul în care este distribuit, uh, în care sunt distribuite fondurile uh, către agricultori. Acum, dimensiunea bugetului. Bineînțeles, e ceva ce se discută acum în cadrul uh, discuțiilor, în cadrul planului de redresare și um, la negocierile CFM, dar eu nu pot să vin aici cu declarații preliminare în acest sens. Când a spus ce am spus, știu foarte bine că o hrană la un preț accesibil uh, e extrem de importantă, e esențială pentru cetățenii noștri, însă mai știu un lucru. Știu că în anumite domenii din agricultura noastră, această concurență pentru a obține prețul cel mai mic are un preț foarte mare în ceea ce privește durabilitatea și riscurile de sănătate. Și nu sunt așa de sigur, um, cum spunea domnul Flanagan, că marjele de profit sunt așa de mari și sunt enorme pe întreg lanțul. Eu nu sunt sigur că alții din lanțul de, de aprovizionare și distribuire fac mari profituri. Dacă ne gândim la concurență, problema marjei ar trebui să fie uh, văzută în mod general. Însă sunt de acord cu faptul că trebuie să fim foarte atenți. Dacă ne uităm la mm, cât bani cheltuie oamenii pe alimente, e clar că nu trebuie să le facem rău celor mai vulnerabili. Însă, în același timp, adevărul este că dacă ții cont doar de preț și nu te gândești la alte elemente, cum ar fi utilizarea de pesticide sau calitatea alimentelor respective, e bine, așa n-ai uh, cum uh, să ajuți uh, sistemul nostru pe termen lung sau uh, mediul înconjurător și nici populația. Deci chiar trebuie găsit un echilibru aici mă voi opri deocamdată aici, domnule președinte. Mulțumesc, domnule comisar. Mai avem 27 de vorbitori înscriși la cuvânt. În această a doua rundă începem cu Cristine Schneider de la PP. Pentru un minut, vă rog. Hello, can you hear me? Bună dimineața, mă puteți auzi? Mă auziți? Da, vă auzim. Mulțumesc, mulțumesc, domnule comisar. PPE-ul sprijină Green Deal-ul și astăzi am auzit din nou mult din partea dumneavoastră despre obiective ambițioase, dar nu și despre cum să le atingem. Pentru aprovizionare uh, sigură și independentă, avem nevoie de agricultură și pandemia ne uh, dovedește asta. Nu putem să depindem de state terțe asupra cărora nu avem niciun fel de influență și care de multe ori și produc sub standardele europene. Am vorbit mult uh, de curând despre scăderea emisiilor uh, și așa mai departe în strategia Farm to Fork. Uh, are comisia studii științifice care să dovedească că um, reducerile prevăzute în domeniul emisiilor și schimba, um, ecosche- tot ce este prevăzut în domeniul ecologic va permite să asigurăm um, asigur, um, aprovizionarea și um, în ciuda faptului chiar dacă Green Deal-ul și agricultura sunt uh, strâns legate, dezbaterile vor fi uh, separate sau în același timp? Mulțumesc, doamna Carvaleș, uh, de la SND. Bună dimineața, sper că mă puteți asculta, domnule Timmermans. Dacă e să ne uităm la sectorul agricol, sunt de acord că această criză poate fi ocazia să îi facem pe toți să sprijine acest Green Deal. Dar să nu uităm că agricultorii sunt și printre cei care au uh, suferit prea mult de pe urma dezechilibrelor legate de modul în care ne raportăm la mediul înconjurător. Însă e important de asemenea să vedem toate oportunitățile care există. Dacă vrem ca agricultorii să o ia pe un drum mai sustenabil, trebuie să ne asigurăm că agricultura va fi inclusă în mod clar în planul de redresare și că vor exista resursele adecvate pentru asta în următorul CFM. Dacă nu facem asta, ce s-a întâmplat? Am putea arăta această șansă unică de a implica într-adevăr sectorul agricol în această transformare. Comunitățile rurale și agricultorii au nevoie de Green Deal. Întrebarea mea este, în ce măsură uh, e dispusă Comisia Europeană să ajute agricultorii europeni în uh, situația actuală? Vă mulțumesc foarte mult! Vă mulțumesc, domnul Martin Navacek, acum de la Riniu. Hlavacek. Mă puteți auzi? Da, vă putem auzi, dar nu vă vedem. Dar continuați totuși. Vă mulțumesc foarte mult, domnule comisar, pentru participarea dumneavoastră. Legătura s-a întrerupt. Martin, nu te mai putem auzi. Martin? Martin? Cred că vom trece la următorul vorbitor. Poate că Martin va reveni ulterior. Următoarea persoană este domnul Teras de la PP. Un minut, vă rugăm. Bună dimineața! Uh, domnule Timmermans, vă mulțumesc pentru prezența dumneavoastră. Am uh, luat legătura cu reprezentația sectorului agricol din Estonia și trebuie să vă spun ce îngrijorări mi-au transmis. Sunt niște circumstanțe extraordinare. COVID, reglementări mai stricte din cauza grindilului, dar acum UE trebuie să transmită un mesaj de înțelegere. E absolut esențial să se țină cont de situația reală din fiecare stat membru când sunt stabilite obiectivele de mediu prin uh, intermediul grindilului. Eu înțeleg că indicatorii de mediu nu ar trebui să fie văzuți în mod lineal, ci trebuie să se țină cont de elementele specifice fiecărui stat membru. În ceea ce privește erbicidele, statele membre care deja folosesc uh, un volum inferior nu ar trebui uh, pedepsite. Această criză a arătat că lanțul de aprovizionare global poate fi foarte vulnerabil și asta înseamnă că acum mai mult ca niciodată trebuie să fim gata să ne menținem propriul sector agricol pentru a asigura disponibilitatea de produse agricole. Deci, domnule Timmermans, cum intenționați să integrați inițiativele din Green Deal uh, și PAC, mai ales în lumina acestei crize în curs? Criză care va marca profund economia noastră și pe o perioadă foarte lungă de timp. Vă mulțumim! Domnul Enric Andriu are cuvântul acum de la SND, vă dau cuvântul. Eric? Eric? Puteți continua. În primul rând îi mulțumesc domnului Timmermans pentru răspunsurile la întrebări. Da, știm că această criză sanitară e cauzată de distrugerea de biodiversitate și agricultura clar joacă un rol fundamental în ceea ce privește echilibrul din mediul înconjurător, echilibru care e esențial de aceea, agricultura, a momentul de față, ar trebui să fie prioritară. Trebuie să avem o adevărată politică agricolă și alimentară europeană. Asta trebuie să fie, practic, elementul central din viitorul Green Deal și poate calendarul trebuie schimbat. Uh, să avem puțin invers, întâi farm to fork uh, și după aceea, deoarece astea sunt adevăratele mize acum. Ați spus de asemenea că ați declanșat toate măsurile de pe piață în criză. Însă vă spun că, din păcate, foarte multe sectoare din agricultură cred că Uniunea Europeană uh, i-a abandonat trebuie declanșate mijloacele necesare acum pentru a ajuta aceste piețe în situația actuală de urgență. Vă mulțumim, domnule Andriu. Acum îi dăm cuvântul din nou colegului Martin Hlavacek. Vă rugăm. Mineu? Yeah. Vă mulțumesc. Puteți să mă auziți acum? Da, acum totul e în ordine. Vă mulțumesc, domnule comisar. Apreciez faptul că dumneavoastră considerați că fermierii fac sunt parte din soluție. Mă bucur și că fermierii sunt partea discuției. Noi am solicitat să permitem sectorului să se stabilizeze puțin după criza coronavirusului și să purtăm discuții după vară. Însă acum vedem că există o grabă Um, un fel de abuz al situației de criză de a impune niște măsuri fără o dezbatere corespunzătoare. Uh, și lipsesc încă anumite părți foarte importante. Sperăm că uh, să putem purta o uh, discuție adevărată. Am trei întrebări. Ați schimbat ceva în planurile dumneavoastră ca reacție la criza corona pentru în ceea ce privește rezistența sectorului? În al doilea rând, cum vă gândiți la eh, distribuirea între statelor membre în criterii. La fel veți trata eh, regiunile care folosesc 3 kg pe hectar cu cele care folosesc 12 kg pe hectar? Va fi nevoie de același angajament sau va exista o împărțire echitabilă a sarcinii? Eh, de asemenea și pentru mediu. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc! Elena Liți de la ID. Bună dimineața, domnule comisar, bună dimineața, dragi colegi. Înțeleg și înțelegem că dumneavoastră, care aveți portofoliul uh, legat de Green Deal, uh, vreți să continuați uh, pentru a atinge acest obiectiv, însă astăzi ne confruntăm cu o criză extraordinară și noi considerăm că obiectivele pe care le-ați stabilit ar trebui reprogramate. Am auzit mulți colegi care practic vă transmit același mesaj. Dumneavoastră cunoașteți bine Italia, deoarece ați copilărit în Italia și cu siguranță știți care este țesătura socioeconomică a națiunii noastre. În general sunt IMM-uri la noi, mai ales în sectorul agricol după coronavirus se estimează că doar în Italia, din cauza crizei, s-ar putea să-și închidă porțile cam 500.000 de mici întreprinderi. Dar câte își vor închide porțile în Europa? Oare s-au făcut astfel de estimări? De asemenea, vorbim de grindin și despre agricultură. Italia, după Spania, este țara cu numărul cel mai mare de întreprinderi agricole eco-durabile și biologice. Deci acestea deja contribuie la bunăstarea planetei noastre. Nu credeți că ar fi mai bine să vă concentrați pe salvarea și continuitatea acestora și supraviețuirea acestora în loc să le impuneți noi uh, cerințe. Deci acum, dincolo de faimosul trilion, care este vehiculat nu ar putea fi sprijinit și agricultorii care vor întâmpina greutăți extreme pe viitor. Să nu uităm că agricultorii sunt cei care ne garantează până la urmă aprovizionarea cu alimente. Doamne Liții, vă rugăm să vă încheiați uh, intervenția. Mulțumim. Domnul Tomas Vaz de la Averzi. Da, uh, danke, comisar. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc, domnule comisar, pentru prezență. E bine că sprijiniți, doriți să sprijiniți agricultura pentru depozitare, de exemplu, sau uh, industria vinului pentru a se distila vinul, pentru a produce alcool uh, sanitar. Însă mă întreb dacă nu sunt incluse și unele lucruri inutile. De exemplu, 60% din polițele de asigurări uh, deci că în viitor ă, tot ce ține de virus, de astfel de um, virus ă, s-ar, putea, s-ar plăti din um, bugetele, din bugetele publice, um, prețul asigurările, a, pentru asigurări. Um, cum vă asigurați că până la urmă, de fapt, agricultorii primesc uh, banii în plus, de exemplu, printr-o reglementare a pieței laptelui? Uh, pentru că, iată, uh, mai mulți producători de lapte sunt afectați decât este afectat uh, uh, Chateau Bordeaux în Franța. Și ideal ar fi să nu pierdem anual zeci de mii de hectare prin deșertificare, fertilizare excesivă um, și așa mai departe. Cum vă asigurați că țăranii, agricultorii primesc uh, banii și nu mari multinaționale care și-au umplut bine burțile în, ultimele, în ultimii ani. Cum ne asigurăm că banii sunt folosiți pentru a combate um, criza și nu pentru a um, îi hrăni tot pe cei uh, care au primit prea mult în trecut. Mulțumesc, doamna Schmidt-Bauer. Mulțumesc. Vorbesc astăzi în numele celor uh, din zonele rurale, unde s-au pierdut 3 milioane de locuri de muncă. Trebuie să luptăm împotriva schimbărilor climatice, pentru că asta afectează agricultura, silvicultura, dar și biodiversitate de ce Green Deal-ul și, uh, uh, și um, silvicultura durabilă nu sunt văzute ca esențiale pentru combaterea schimbărilor climatice? De ce acceptă Comisia o viziune unilaterală a folosirii pădurilor și nu se bazează pe probele științifice? Vă cerem să ne îndepărtăm de o Uh, agricultură um, și de o politică depășită pentru a uh, merge înspre viitor. Uh, există o serie întreagă de crize, um, dăunătorii din păduri, dar și în agricultură. Trebuie combătute. Și încă un lucru. De ani de zile, oameni care n-au nimic de a face cu agricultura ne spun cum trebuie noi, agricultorii, să ne facem treaba. Uh, Uh, ei ne spun ce să facem, dar nu trebuie ei să trăiască din agricultură. Trebuie să ne vadă ca partener, să coopereze cu noi și să ne arate respectul necesar, pentru că zilnic garantăm siguranța de aprovizionare pentru întreaga Europa. Mulțumesc, domnul Ian Rusen de la ECR. Thank you, Chair. Mulțumesc, domnule președinte. Domnule președinte, vicepreședinte Timmermans, vă mulțumesc pentru prezența dumneavoastră aici. Această reuniune vine la un moment foarte oportun, criza coronavirusului, criza economică care, care îi va afecta pe fermieri se anticipează o scădere de 7,5% și redresarea de anul viitor uh, de, rămâne încă incertă. Cum țineți cont de această situație economică dramatică? Vă rog să amânați Green Deal-ul și strategia Farm to Fork și să faceți evaluări pentru o abordare mai realistă. După părerea mea, trebuie să punem acum accentul pe susținere și stabilitatea sectorului pentru a prioritiza redresarea economică și socială în loc să eh, impunem noi cerințe și obiective nerealiste. Și ultima întrebare, lupta împotriva foametei. Europa are o mare răspundere. Nu sunteți de acord că ar fi irresponsabil să scoatem o mare parte a terenului agricol din producție și uh, în acest moment fermierii au nevoie la instrumentele și uh, tot uneltele cele mai performante pentru a asigura producția de alimente. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc! Urmează domnul Federle de la Renew. Mr. Federle, Domnul Federle nu este conectat. Domnul Afram de la, doamna Afram de la SID. Good morning, uh, everyone. Bună dimineața tuturor. Domnule vicepreședinte, vă mulțumesc pentru prezentare și pentru prezență. Aceasta este o oportunitate majoră pentru fermierii europeni de ceva vreme trăiesc sub presiune. Noua reformă PAC, ca îi îngrijorează pe mulți dintre ei, Green Deal-ul, uh, bugetul CFM incert, uh, seceta, uh, criza stocurilor care se acumulează și care este dublează de importurile uriașe care vin din statele terțe în ciuda promisiunilor, unii fermieri consideră că agricultura a fost uh, uitată de către Comisia Europeană. După cum ați spus, finanțarea sectorului agricol este un aspect cheie. Ce mesaj am putea uh, transmite fermierilor noștri în, acum, în ceea ce privește planul de redresare? Cum se va ține cont de agricultură? Sunt suficienți bani pentru uh, ca agricultorii să asigure mâncarea pentru toți cetățenii europeni. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc! Domnul Șoidro are cuvântul acum. Zoido! Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc, domnule Timmermans. Eram îngrijorat în legătură cu discuția cu dumneavoastră, însă acum, după ce v-am ascultat, sunt și mai îngrijorat. Europa se confruntă cu o criză cea mai mare de după cel de-al doilea război mondial. Uh, milioane de șomeri, uh, mii de uh, IMM-uri care vor dispărea și Comisia Europeană pare că nici măcar nu și-a dat seama de ce se întâmplă. Nu se poate pune prioritate pe ideologie în pofida problemelor reale. Domnule vicepreședinte, nu trebuie să insistați pe uh, durabilitatea de mediu dacă nu există durabilitate economică. Dacă dumneavoastră credeți că ceea de ce au nevoie milioane de agricultori care se luptă acum pentru supraviețuire uh, sunt uh, cuvinte frumoase și să li se impună mai multe exigențe, înseamnă că nu ați înțeles problema. Trebuie să le explicați agricultorilor că în timp ce Statele Unite pune 30 uh, de milioane de euro, uh, Comisia Europeană nu investește aproape nimic. Am o întrebare foarte concretă. Cum uh, veți apăra finanțarea pentru PAC și care ar trebui să apere un sistem atât de strategic cum este agricultura? Vă mulțumesc! Vă mulțumesc, domnul Cocalis de la GUE. Hello? We can hear you. Vă putem auzi. Bună ziua. Domnule comisar, domnule Timmermans, Vă mulțumesc foarte mult pentru oportunitatea de a avea un schimb de vedere în legătură cu sectorul agricol. Am salutat măsurile deja luate de către um, uh, am, avem nevoie de um, fonduri suplimentare chiar din afara PAC. Însă acum trebuie să vorbim despre un plan de redresare care nu poate să implice continuarea situației actuale. Sistemul este incorrect atât pentru fermieri cât și pentru consumatori. Este nesănătos, duce la distrugerea ecosistemelor naturale, eh, pierderea biodiversității și exacerbează criza climatică. Nu trebuie să reparăm acest sistem, să nu menținem situația actuală. În redresarea după COVID-19, am, ar trebui să eliminăm PAC și să începem de la zero, gândind un sistem durabil și echitabil pentru secolul 21, uh, uitându-ne unde se folosesc banii publici. Avem oportunitatea, timpul și datoria să o facem. Vă mulțumesc și așteptăm uh, strategiile Farm to Fork și uh, Green Deal cât mai curând posibil. Vă mulțumesc, doamna Șoidrova. Hello! Bună ziua! E conexiunea în ordine? Da, vă putem auzea, vă putem vedea. Domnule comisar, vă mulțumesc pentru acest schimb de opinii. Trebuie să ținem cont trebuie să ținem cont de agricultura în Republica Cehă și în alte Uh, state europene care se confruntă cu cea mai gravă secetă din ultimii 500 de ani, o situație extrem de dificilă. Domnule comisar, ați vorbit despre persoanele vulnerabile, însă sectorul agricol este unul dintre cele mai vulnerabile sectoare în ceea ce privește impactul schimbărilor climatice și COVID. Vă întreb, domnule comisar, cum vreți să-i susțineți pe fermieri atâta timp cât ei trebuie să asigure produsele de bază pentru cetățeni? Domnule comisar, care sunt măsurile concrete pentru susținerea fermierilor europeni? Cum vreți să-i susțineți pe fermieri în aceste momente foarte dificile? Puteți să ne prezentați măsuri concrete. Vă mulțumesc foarte mult pentru răspuns. Vă mulțumesc, doamna Nochel, din partea de Un sind... Domnule comisar, ne bucurăm să vă avem alături de noi. Doamna Noichel mulțumește cu amabilitate și interpreților. Ehm, și, spune doamna Nahel, și uh, interpreții freelance au uh, meritat un tratament uh, potrivit din partea Parlamentului European. Un punct la începutul uh, discuției. Întotdeauna uh, se pot face uh, regrese sau se pot um, uh, opri progresele. Acum se folosește criza. Întotdeauna se poate găsi o scuză. Domnule comisar, să nu găsim scuze pentru a investi într-o uh, într-un viitor agricol mai bun. Comisia are obiective uh, ambițioase, 25% din CFM să meargă înspre climă, uh, o bună parte și din PAC, însă acest lucru trebuie într-adevăr să se întâmple. Articolul 87, uh, care e în continuare valabil, spune că 40% din prime merg necondiționat pentru climă nu se poate aici să uh, facem protecție climatică cu cifre, dar nu și la fața locului. Mulțumesc, Francesca Donato, din partea ID. Mulțumesc, uh, domnule președinte. Bună dimineața, domnule comisar. Dumneavoastră ați început cu estimări legate de prăbușirea economiei europene. Date fiind aceste previziuni, cum anume intenționați să finanțați noul buget statele membre care sunt țări care contribuie net au acum mari dificultăți pentru cheltuielile interne. Cum intenționează Comisia să financeze PAC-ul acum? Nu credeți că acum, pentru a fi corenți față de principiile din Green Deal, nu credeți că a venit momentul să creăm resurse proprii pentru Uniunea Europeană pentru a impune taxe vamale produselor importate în UE, protejând astfel și pe producătorii noștri de concurența neloială și de dumpingul social și de mediu care recurg producătorii din afara UE? Vă mai pun o întrebare. Care va fi impactul acestei situații de urgență asupra Green Deal-ului? Green Deal Noi nu vedem nicio nouă adaptare la noua situație economică și socială. Nu se ține cont nici de faptul că s-a prăbușit uh, prețul la țiței. Cum credeți că poate fi garantată viabilitatea și competitivitatea producătorilor noștri pe piața internă și pe piața internațională? ne confruntăm cu o criză nemai văzută. E și o criză de imagine și de credibilitate enormă. Deci dacă nu se ține cont de realitate, proiectul acesta nu are cum să supraviețească într-o lume în care problemele reale sunt uh, dramatice și urgente și e nevoie pentru acestea de niște soluții concrete, urgente și acum, la momentul potrivit. Vă mulțumim. Acum Urmează domnul Federley. Oh, da, de fapt, întâi doamna Eva. Un minut. Două pace. Hello, everyone. Bună ziua tuturor, mulțumesc domnule comisar. Ieri la grupul Renew și astăzi am avut o Întrebarea în legătură cu planuri de redresare și Green Deal. Noi susținem măsurile din Green Deal, dar aveți uh, planuri mai concrete și măsuri mai concrete în legătură cu legătura dintre planul de redresare și pactul ecologic. Vă mulțumesc! Vielen Dank. Ähm, als nächstes Frau Vă mulțumesc. Urmează colega de Parnei Grunenberg geehrte Herr Timmermans, sehr verehrte Kollegin. Bună ziua, domnule Timmermans, dragi colegi. Fără păduri uh, rezistente nu putem avea un Green Deal. Trebuie ca, uh, dacă vrem durabilitate, ca uh, lemnul să fie exploatat în mod durabil, dar în același timp și să menținem solurile pădurilor. De asemenea, trebuie să menținem biodiversitatea și să nu uităm uh, bugetul uh, hidric, deci apa foarte importantă în uh, agricultură. Însă în Uniunea Europeană Uh, încă nu avem o definiție a um, exploatării durabile a pădurilor, a silviculturii durabile. Ne sprijiniți pentru asta, domnule Timmermans. Strategia silvică 2020 nu poate fi amânată la nesfârșit din cauza crizei. Schimbările climatice și criza biodiversității nu s-au oprit din cauza crizei corona. Tocmai de aceea trebuie să luăm o decizie pentru 42% din suprafața uh, pădurilor europene. Uh, Uniunea Europeană trebuie să-și protejeze ultimele păduri virgine. Și uh, ne gândim și la legea cu privire la lanțul aprovizionării, astfel încât Uniunea Europeană să nu mai uh, participe la defrișarea pădurilor uh, la nivel mondial. Fără ecosisteme durabile nu vom avea nici Green Deal. Mulțumesc, doamna Tolere de la Renew. Bonjour. Bună ziua, domnule vicepreședinte. După cum ați subliniat, criza COVID a afectat în mod foarte diferit statele membre și agricultorii. Micii agricultori sunt cei mai afectați. În anumite sectoare există uh, riscuri majore de faliment care au nevoie de susținere financiară europeană sau națională și nu vor mai produce nimic în acest an sau anul viitor vă cer să apărați agricultura europeană în uh, Colegiul Comisarilor și să nu uitați de susținerea pentru sectoarele vinului, fructelor și legumelor. Strategia de la fermă până în farfurie trebuie să integreze o abordare teritorială pentru a avea o abordare cu adevărat europeană, pentru a face legătură între capacitatea de producție a solurilor, să dea un statut uh, uh, acestor uh, produse pentru a nu fi blocate la frontieră și pentru a-i proteja pe agricultori de tranziția ecologică. Trebuie să avem o adevărată politică alimentară. Sunetul vorbitoarei s-a întrerupt, din păcate. Să ne asigurăm că nimeni nu va mai suferi de foame să nu îi uităm pe agricultori, pentru că ei sunt eroii alimentației. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc! Urmează domnul Huitegi, Hidvegi. Bună dimineața! Mulțumesc, domnule președinte, bună dimineața, domnule comisar. Epidemia de COVID-19 a dovedit Uh, că importanța strategică a agriculturii continuă și rolul uh, comunităților de fermieri nu poate fi contestat. Trebuie să transmiteți un mesaj foarte important acestor comunități. Am arătat că și a arătat și că lanțul de alimentare poate să asigure în continuare funcționarea. Uh, PAC este una dintre politicile europene de succes. Este însă creează și probleme pe lângă soluții. În legătură cu sectorul cărnii, văd o uh, contradicție între reducerea producției de carne, însă în același timp permitem importurile de carne produse în situații, uh, în, în condiții mai uh, inferioare din afara Uniunii. Mi se pare că Comisia ignoră realitatea atunci când cere o revoluție în această epocă incertă. Nu, uh, fermierii noștri nu pot să răspundă la această revoluție cu un uh, buget redus. Trebuie să menținem profitabilitatea uh, fermelor familiale și să nu implicăm, impunem măsuri ideologice în detrimentul uh, Uh, profitului și asigurării supraviețuirii uh, micilor întreprinderi și exploatații. Vă rog așadar să amânați măsurile cele mai radicale pe care le propuneți. Domnul Ecas are cuvântul acum. Olecas. Mulțumesc, domnule președinte, domnule comisar. Fermierii se confruntă cu schimbările climatice în fiecare zi orice furtună poate să distrugă o uh, recoltă în câteva minute. Trebuie să se însă fermierii au nevoie și de ajutor pentru a deveni o parte a soluției, au nevoie de uh, tehnologii noi. Din păcate, uh, măsurile prezentate până acum sunt insuficiente Putem să contăm pe dumneavoastră ca fermierii să devină o parte integrantă și centrală a Pactului Ecologic European pentru a permite sectorului nu doar să supraviețuiască, ci să, și să joace un rol nou în acest nou model economic, în special tinerii fermieri care eh, riscă să abandoneze acest sector. Vă mulțumesc, doamna Tomasici de la ECR. Greetings, everybody. Vă mulțumesc, domnul comisar. Statul membru din care provin, Croația, este un exemplu uh, ca, pentru economia uh, de, la, de producție mică. Însă ne-am confruntat cu uh, concurență neloială, cu prețuri mici, care au dus la uh, o reducere drastică a agroproducătorilor și a populației în zonelor, zonele rurale. Statele membre care nu au dezvoltat o productivitate înaltă trebuie să fie protejate până când devin, uh, până când se pot susține singure. Cum poate Comisia să asigure un uh, dialog transparent, dat, dată fiind, dat fiind de imposibilitatea de a uh, asigura subzistența sectorului. Vă mulțumesc, domnul Amaro. Coleg Amaro, ia. Yeah. Domnule Amaro. Bună dimineața, mulțumesc, domnule președinte. Stimate domnule vicepreședinte, vorbim despre reforma PAC. Nu ar trebui să avem două politici agricole în același timp. Reformele nu sunt revoluții, de aceea eu nu cred că este un moment oportun să le prezentăm acum, după cum a spus coordonatorul grupului nostru. Comisia trebuie să dea uh, niște semne concrete fermierilor. Vreau să vă întreb uh, cum se vor transpune uh, investițiile în agricultură în acest plan, plan de redresare. Cum vor participa agricultorii. Nu cumva credeți că li se cere fermierilor să se ajusteze mai mult decât alții? Aș dori o, o declarație de susținere pentru politicile agricole din contextul actual. Pot să vă asigur că toate strategiile sunt bune, însă cea mai bună strategie este să ne apărăm fermierii. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc, doamna Hautmans de la Renew. Mulțumesc, domnule președinte. Um, I'm in contact, Mr. Sunt în contact, domnule comisar, cu mulți fermieri din Belgia și este foarte bine că avem această dezbatere aici. Însă cred că criza corona încă este în curs, deci trebuie să dezbatem ce putem face acum pentru a-i susține pe fermieri. Pentru că dacă avem nevoie de mâncare, avem nevoie de fermieri. Și nu știu dacă știți, în fiecare zi în Europa, o mie de fermieri uh, părăsesc sectorul sau sunt obligați să se oprească. Vă puteți imagina acest lucru? Și sunt de acord cu ceea ce a spus domnul comisar spune că cetățenii își vor schimba stilul de viață, vor, uh, se vor îngriji mai mult de sănătate și vor cumpăra mai mult local. Trebuie să promovăm așadar strategia de, de la farmă în, far, fermă în farfurie. Domnule comisar, veți schimba ceva în această strategie și veți schimba ceva în pactul ecologic pentru a promova produsele noastre și un lanț scurt de aliment de producție. În al doilea rând, ce veți face pentru a asigura că piața internă europeană va începe, reîncepe să funcționeze și că statele membre nu vor reintroduce măsuri protecționiste. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc! Urmează colega Aguilera de la SID. Mulțumesc, domnule președinte! Bun venit, domnule vicepreședinte! În primul rând, aș dori să reamintesc unele unele uh, afirmații ale colegilor că agricultura trebuie să fie pe primul loc. Însă aș dori să pun o întrebare concretă. Considerați că este important să păstrăm bugetul actual al PAC pentru a aplica noua reformă și să nu un, trimită un uh, Uh, mesaj uh, greșit agricultorilor prin reducerile bugetare. În al doilea rând, noile ecoscheme din reforma PAC care este în dezbatere cu program, programele în, uh, în uh, pactul ecologic. Cum se vor împăca aceste lucruri? De asemenea, Europa de ce respinge progresele din noile tehnici uh, care deja sunt folosite în alte state. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc! Uh, urmează doamna Limmer de la ID. Unabhängig von einer weiteren... Bună dimineața! Independent de strategia propusă de comisie sau ce va urma, nu mi-a fost foarte clar în Green Deal ce direcție urma să aibă agricultura. Când uh, se vorbea despre faptul că agricultura contribuie la schimbările climatice și la uh, poluare. Asta îi uh, face pe agricultori să fie sceptici când sunt acuzați astfel se va crește uh, supra, se vor crește suprafețele protejate, ceea ce înseamnă că cele agricole vor scădea. Li se vor cere agricultorilor să producă tot atâta, dar um, cu mai puțină um, suprafață și o populație mondială crescândă. Cine a crescut în Germania democratică cunoaște principiul. Din tot atâtea flori trebuie să facem buchete mai mari și mai frumoase și mai multe. Domnule Timmermans, cum le explicați agricultorilor europene acest concept? Mulțumesc, doamna Wiener, de la Verzi. Sehr Domnule Timmermans, sper că mă auziți bine. Vă mulțumesc uh, pentru intervenția dumneavoastră, pentru că m-ați încurajat puțin. Trebuie să vă spun că nu toți uh, agricultorii uh, consideră pur și simplu că trebuie să li se dea mai mulți bani pentru a face ca până acum, chiar dacă creează schimbările climatice. Nu, sunt agricultori care sprijină um, o abordare ecologică. Știm că o secetă nu putem să o rezolvăm numai cu asigurări, ci că trebuie, avem, că trebuie să avem o agricultură rezilientă. Mm, agricultorii care lucrează pe suprafață mai mică sunt, nu trebuie să fie acuzați că sunt uh, snobi uh, um, pentru că încearcă să facă agricultură durabilă. Din potrivă, trebuie ca mari agricultori să nu mai depindă de importuri de soia Trebuie să gândim durabil, pe termen lung. Numai o rețea agricolă um, diversificată ne va permite să facem față provocărilor viitorului. Vă rog, vă rog deci, insistați asupra strategiei uh, Farm to Fork și spuneți-ne cum doriți să o um, integrați în PAC, pentru că este o condiție pentru supraviețuire, mai ales pentru micile exploatații, dar și pentru întreaga populație în general. Mulțumesc și domnul Cearuso acum. Te. Bună dimineața, domnule președinte. Această strategie este fundamentală. Deci, prin urmare, trebuie să facem totul pentru a sprijini uh, un lanț mai scurt, o mai bună distribuție alimentară și, în același timp, să avem un consum responsabil și credibil și uh, să eliminăm de asemenea acele substanțe care uh, sunt dăunătoare și care ar trebui să fie interzise. Cam un sfert din agricultura UE ar trebui să fie bio până în 2030 și în același timp trebuie redus foarte mult numărul de îngrășăminte de sinteză cu 25%. Dar cum facem asta, na? avem criza, acum va fi mult mai greu să faci o reconversie a terenurilor pentru a face bio. Se vorbește despre o strategie pentru biodiversitate de vreo 20 de miliarde anual, dar nu credem că e suficient. Vă gândiți la ajutoare suplimentare pentru că agricultorii mai virtuoși, care chiar fac eforturi, să primească stimulentele corecte și pentru a evita astfel să se facă pași înapoi. Mulțumesc! Mulțumesc tuturor celor care au intervenit. Acum trecem la următoarea rundă de răspunsuri. Domnule comisar, ne-am respectat uh, timpul, deci uh, puteți beneficia de 10 minute pentru răspunsuri. Și dacă nu reușiți să răspundeți la toate întrebările uh, astfel, Poate restul le puteți uh, trimite în scris. Mulțumesc, domnule președinte. Cu cea mai mare plăcere și dacă mai sunt întrebări la care mm, nu am răspuns sau nu voi putea răspunde, uh, cu plăcere răspund în scris. Există însă întrebări la care nu voi putea răspunde astăzi, de exemplu bugetul. Uh, sunt lucruri pe care încă le mai discutăm la comisie și nu s-a luat nicio decizie. Din păcate, astăzi oral sau în scris nu vă pot da niciun fel de răspuns până când nu vom fi luat o decizie la comisie. Permiteți-mi acum să încerc să răspund la întrebările care mi-au fost adresate în această rundă. În primul rând, vreau să spun foarte clar și răspicat. Niciodată nu vom mai reveni la ce a fost înainte de criza virusului corona. Și cred că această declarație ar trebui să ne dea de gândit uh, care sunt implicațiile acestui lucru pentru noi personal, pentru munca pe care o facem, fie că suntem în Parlament, la Comisie sau în orice alt sector din societate. Și de asemenea, atunci când ne vom face planurile de redresare, trebuie de asemenea să ne asigurăm că nu vom lăsa pe nimeni în... de izbeliște și mai ales la asta trebuie să mă gândesc eu astăzi din perspectiva sectorului agricol. Fără doar și poate e clar cât de afectat este sectorul agricol de această criză și acele sectoare din domeniul agricol cel care sunt cele mai afectate ar trebui să fie cele care să fie destinatarele sprijinului uh, care este prevăzut în planul de redresare. Dacă înțelegem pe deplin că într-adevăr lucrurile nu vor mai fi ca înainte și dacă vedem de asemenea care este dimensiunea uh, în ceea ce privește mm, dimensiunea pierderilor economice Trebuie de asemenea să ținem cont de faptul că, deși poate că asta nu este acum printre prioritățile noastre, cealaltă criză existențială încă ne uh, pândește. Deci criza climatică nu a dispărut. Unii dintre dumneavoastră spuneau că e nevoie de mai mult timp, să amânăm acum această strategie mă tem că, din păcate, da, e momentul să venim cu această strategie Farm to Fork și cu strategia pentru a sprijini biodiversitatea și vom avea ocazie de a discuta despre asta. Doamna Schweider vorbea despre consultări. Când am elaborat uh, strategia Farm to Fork, am aplicat regulile de o mai bună reglementare. Deci am avut uh, consultări, un proces de consultare, am avut 600 de reacții și odată ce va fi lansată această strategie, în continuare vom avea consultări și nu se va face nicio propunere corectă, concretă, mă scuzați, fără o evaluare de impact care să țină cont de părerea tuturor celor care sunt direct afectați. Deci vom încerca să ținem cont de toate aceste păreri la Comisia Europeană. Acum, o chestiune pe care mulți dintre dumneavoastră ați ridicat-o în discuție, rezistența noastră, reziliența noastră. Și doamna von der Leyen a spus de mai multe ori că vedem că acest plan de redresare va avea drept uh, element central Green Deal-ul și nevoile urgente de a ne digitaliza economia și societatea. Și în al treilea rând, și asta e, acesta este și un învățământ pe care îl tragem în urma crizei coronavirusului, trebuie să sporim uh, reziliența uh, Uniunii Europene și asta trebuie să o vedem la nivel sectorial. Eu cred că în multe sectoare asta va presupune o scădere a dependenței noastre față de ceea ce venea din afara Uniunii Europene. Uh, și va trebui să sporim potențialul de protecție din interiorul Uniunii Europene și, de asemenea, va trebui să îmbunătățim uh, biotopul Uniunii Europene și biotopul uh, lanțului de aprovizionare și a structurilor economice uh, europene. Și asta, bineînțeles, că va avea urmări asupra agricultorilor și agriculturii și va trebui să analizăm toate acestea însă Distincția e foarte... e o diferență între a spori reziliența și capcana unui protecționism de plin care nu ar face decât să ne facă și mai mult rău. E un echilibru la care trebuie să ajungem și va trebui să discutăm cu comisia dumneavoastră parlamentară și cu alte comisii parlamentare, deoarece aceasta va hotărâ viitorul întregii noastre economii, nu doar a sectorului agrar. Eu cred că strategia Farm to Fork poate să uh, aducă o contribuție pozitivă aici. Subliniez, agricultura e prioritară, deoarece prin agricultură îi hrănim pe cetățenii europeni, dar trebuie să o facem într-un mod durabil, sustenabil. Domnul Hlavacek spunea că încercăm să profităm de situație. Adevărul e că nu. Noi încercăm să ne asigurăm că în această situație, totuși, noi uh, vedem lucrurile pe termen lung și nu doar pe termen scurt. Și e absolut clar că dacă nu facem nimic pentru a face față crizei de biodiversitate și um, dacă nu facem față schimbărilor climatice, sectorul agricol va fi cel care va avea cel mai mult de suferit. Dacă temperaturile cresc cu mai mult de 1,5 grade Celsius, cum vom putea noi să facem față secetelor uh, din ce în ce mai dese sau a mm, fenomenelor meteorologice neprevăzute? Deci cum vom putea să facem față atunci? Domnul Havacek cerea detalii. Uh, imediat ce vom prezenta strategia, vom clarifica detaliile. Uh, va trebui în continuare să avem discuții uh, în serviciile, la serviciile comisiei și colegiu și după ce vom hotărâ toate acestea, bineînțeles că vom putea avea discuții, domnule Hlavace, cu dumneavoastră. Țin de asemenea să subliniez faptul că eu înțeleg pe deplin atunci când spuneți că sectorul agricol uh, e în mare pericol. Da, e adevărat. Însă nu doar uh, sectorul agricol, ci în general IMM-urile sunt cele care acum sunt în mare uh, pericol. Îi dau dreptate, doamne Liții. Planul de redresare pe care îl vom elabora va trebui să țintească, în primul rând, uh, să țină cont, în primul rând, de efectele asupra IMM-urilor. De aceea ne gândeam, de exemplu, la renovări Cine ar avea de câștigat aici? IMM-urile. Vor avea de câștigat cetățenii direct, dacă își vor îmbunătăți condițiile de trai și um, eficiența energetică a clădirilor sau modul în care își folosesc energia. Deci e clar că a, acest lucru e absolut clar. Dacă ne întrebați ce anume trebuie să analizăm, eu nu am niște răspunsuri prestabilite, însă dumneavoastră, comisia dumneavoastră, va, dumneavoastră va trebui să vă gândiți la ce soluții putem găsi pentru a ne asigura că banii pe care îi cheltuim în politica agricolă comună ajung acolo unde trebuie să ajungă de fapt, adică la agricultori și mai specific la cei care au exploatații de dimensiuni mai mici sau agricultorii care lucrează direct pământul. Asta e ceva ce Uh, va fi analizat în cadrul reformei PAC. Acum, referitor la silvicultură, vom veni noi comisia cu o strategie pentru silvicultură. Doamna Schmidt-Bauer s-a referit la asta. Și încă o persoană, stați să mă uit aici pe notițe. Îmi pare rău, am Doamna Tepane, da, așa e. Mulțumesc foarte mult, da. Ambele persoane s-au menționat la asta. Da, va fi prioritatea noastră. Și, bineînțeles, în funcție de cele mai bune dovezi științifice. Dacă pur și simplu zici, haide să plantăm copaci, dacă o faci așa, fără să te gândești bine, poți să faci mari probleme, mari, să crezi mai multe probleme. Trebuie să alegi bine speciile, să știi ce anume vrei să crezi. Dacă vrei să crezi oportunități, de pildă, pentru producția de lemn, deoarece va fi nevoie, de pildă, de cherestea în sectorul construcțiilor. E ceva foarte, ceva care va fi mult mai important pe viitor decât acum. Deci dacă într-adevăr vreau o strategie silvică pe termen lung și de-abia aștept să o prezint cu colegii mei pentru a avea o discuție despre asta. Și de asemenea trebuie să găsim un echilibru între importanța economică și ecologică a sectorului silviculturii. Indiferent de unde trăiești, la sat sau la oraș, copacii <laughs> sunt bineveniți pentru toată lumea. Toată lumea își dorește să trăiască în zone înverzite. Deci fie că e la țară sau la oraș, efectele sunt doar pozitive asupra calității aerului, asupra temperaturii, asupra condițiilor de trai în general și biodiversității. Deci aștept cu nerăbdare să prezentăm și această strategie cu privire la silvicultură. Acum aș face o observație mai personală. Eu înțeleg când unii spun că ar trebui să lăsăm pe specialiști să vorbească despre asta, despre COVID, însă să nu uităm de asemenea că toată lumea e acum implicat, e afectat. Toată lumea consumă hrană, toată lumea vrea să aibă siguranță alimentară. Și să nu uităm că și combaterea schimbărilor climatice se bucură de un sprijin covârșitor din partea cetățenilor europeni. Și nu, asta nu cred că se va schimba din cauza virusului corona. Vreau doar să vă spun că eu m-am mai ocupat de politică agricolă în ultimii 30 de ani și mi-aduc aminte foarte bine că de fiecare dată când trebuie făcută o reformă, unii îmbrățișează cu entuziasm ideea acelor reforme, iar alții sunt uh, foarte îngrijorați și au o atitudine foarte negativă. Asta până când reforma respectivă va, va avea loc și uh, după aceea încep deja să se îngrijoreze, să discute despre următoarea reformă. Dar eu am încredere. Eu cred că această strategie Farm to Fork este bună și uh, e în interesul agricultorilor să avem un sector agricol sustenabil pe termen lung. Deci nu vom amâna Green Deal-ul și nu vom amâna nici strategia Farm to Fork. Acestea sunt elementele de bază pentru ca societatea noastră să ajungă acolo unde trebuie, inclusiv agricultorii. Și vreau să vă mai repet un lucru. Avem mare nevoie. Trebuie neapărat să ne asigurăm că noile tehnologii și digitalizarea îi vor ajuta pe agricultori uh, să preîntâmpine în mod mai precis o utilizare excesivă a pesticidelor sau a altor um, factori de producție, să poată folosi cât mai bine um, tot ceea ce fac și să nu uităm că toți, toate cercetările din domeniul agricol trebuie sprijinite pentru a avea recolte cât mai uh, durabile, metode de producție cât mai bune. Există țări care au o experiență foarte bună în acest sens, experiență care ar putea fi partajată și uh, cu alte state din uh, întreaga Uniune Europeană. Repet, deoarece mi s-a spus această întrebare de multe ori. Da, nu ne amânăm planurile, le continuăm, deoarece credem că e important să o facem acum. noi depindem de o strategie farm to fork care să aibă câștig de cauză și să fie reușită și depindem de o adaptare corectă a politicii agricole comune pentru a putea reuși pe viitor. Și acum referitor la ecoscheme. Însă voi începe de la altceva. Curtea de conturi a arătat foarte clar ce s-a obținut uh, în agricultură cu ecologizarea și se vede clar că trebuie să facem mai multe și trebuie folosite anumite învățăminte trase la pilonul 1 pentru a le aplica uh, anumite părți din pilonul 1. Ecoschemele din pilonul 1 pot fi o modalitate de a ajuta pe agricultori să se îndrepte în direcția cea bună și aștept cu nerăbdare să avem o discuție și în legătură cu acest lucru. În ultimul rând, Țin să reiterez un lucru pentru a evita orice neînțelegere. Agricultura va trebui să joace un rol important în ceea ce privește redresarea Uniunii Europene în urma acestei crize. Avem nevoie de agricultorii noștri acum mai mult ca niciodată. Și subliniez, da, vom avea mai multe guri de hrănit, vor fi mai multe cerințe mai mari în ceea ce privește calitatea alimentelor noastre și oamenii își vor da seama uh, din ce în ce mai mult că sănătatea noastră poate fi pusă în pericol și de hrana noastră de ce mâncăm. Asta se va vedea mult. Mă voi opri acum, domnule președinte, mi-am depășit puțin timpul alocat, îmi pare rău pentru asta. Am încercat să răspund cât mai bine la toate întrebările, știu că n-am reușit să răspund la toate întrebările, la ce a mai rămas voi transmite răspunsurile în scris sau veți aștepta până la luarea deciziilor uh, oficiale în legătură cu aceste documente și în legătură cu planul de redresare și viitorul CFM. Vă mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Vielen herzlichen Dank, Herr Kommissar. Mulțumesc, domnule comisar, domnule vicepreședinte, pentru faptul că astăzi v-ați luat timp să fiți alături de noi și pentru faptul că ne-ați răspuns atât de detaliat. Aș vrea să revin numai la subiectul uh, bugetului, pe scurt, mi este foarte clar că nu ne puteți spune nimic în momentul de față despre asta. Însă cred că suntem cu toții de acord uh, că ar fi bine dacă dumneavoastră în comisie uh, ați propune un buget puternic în domeniul agricol și dacă sunteți noastră de partea noastră, v-am fi foarte recunoscători trebuie să vă spun că comisia noastră um, cu um, coordonatorii am trimis o scrisoare pentru o amânare a regulamentului um, pentru um, ecologie. Um, sper să putem obține această amânare. Este nevoie de o amânare și pentru Um, noile tipuri de motoare. Um, și aici uh, trebuie ca Comisia să acționeze. Suntem cu toții de acord că provocările pe care le-am descris astăzi uh, pot fi uh, combătute numai împreună cu agricultura și nu combătând și agricultura, numai împreună putem să reușim. S-a pus accentul pe Uh, sprijinirea micilor agricultori. Um, asta făcea parte și din ultima propunere a Comisiei Agri. Uh, deci um, suntem pe aceeași lungime de undă. Și bineînțeles, nu e vorba numai de bugetul PAC, ci și de bugetul pentru cercetare și inovație și acesta trebuie să um, fie solid, mai ales în domeniul uh, climei, agriculturii și așa mai departe. Nu trebuie să există reduceri de buget. Vă mulțumim încă o dată pentru că ați fost alături de noi, menținem contactul și vă urăm mult succes în următoarele 14 zile la elaborarea acestei strategii uh, de la fermă în farfurie, mai ales în ceea ce privește siguranța de aprovizionare. Trecem la punctul 4 de pe ordinea de zi, punctul diverse. Văd că doamna McGuinness Uh, dorește să spună ceva. Vă rog. Um, good morning, uh, Bună dimineața, domnule președinte, bună dimineața, dragi colegi. Nu am avut ocazia să mă adresez domnului comisar. Însă, referitor la această strategie Farm to Fork, rolul e atât de important al lucrătorilor sezonieri, despre care nu s-a vorbit astăzi. Eu cred că e un element care trebuie să fie luat în uh, considerare. Trebuie să facă, fa- uh, să facă asta comisia. Acum, uh, unde ajung banii? Da, vrem ca acești bani să ajungă la agricultorii activi în statele membre, dar asta trebuie verificat, să nu se întâmple alte probleme în statele membre în acest sens. Și în același timp, nu avem nevoie doar de domnul uh, Timmermans, ci și de domnul Hogan uh, în sală în același timp, deoarece eu nu prea sunt sigură că există coerență în ceea ce privește agricultura și lanțurile de aprovizionare alimentară. A fost un bun început. E bine să avem astfel de discuții, dar e nevoie de discuții și cu alți comisari din colegiu pentru a fi sigur că există coerență în Comisia Europeană. Agricultorii trebuie să știe că există această coerență și încă un lucru. Mulți agricultori chiar fac multe pentru mediu și vor să facă mai multe, însă nu primesc orientarea corectă, nici consilierea corectă și nici semnale concrete. E nevoie de mult mai multe. Mulțumim! Mulțumim foarte mult, Mayred. Am mai avut o solicitare de la colegul Iurbil. Mai este dumnealui conectat? Vă dau cuvântul atunci. Nu? No? Se pare că nu. A cerut să intervină. Domnul Iurghil. Domnule Iurgel, sunteți conectat? No. Okay. Ah. Then maybe we can do it. Atunci poate că puteți interveni uh, în scris cumva. Văd că nu mai sunt uh, intervenții la punctul diverse. Putem încheia punctul 4 de pe ordinea de zi. Doamna McGuinness tocmai a solicitat să continuăm dialogul cu Comisia și deja iată rezultate. Um, lunea viitoare, pe 11 mai, între 17 și 19, vom discuta cu doamna comisar Chiriachides pentru a intra în detaliul strategiei de la fermă în farfurie. Colegul Buda are un punct la diverse. Vă rog. Da, mulțumesc, domnule președinte. Doar o scurtă concluzie um, a uh, acestei discuții din această dimineață cu domnul Franz Timmermans. Mi se pare că suntem într-un dialog al surzilor. Uh, noi, cei din Comisia Agri, care suntem permanent conectați cu realitățile din teren, cu ceea ce ne spun fermierii, cu poverile și cu greutățile pe care le au de dus, venim și spunem aceste lucruri în cadrul Comisiei de Agricultură și spunem că este nevoie de amânarea acestei, acestei discuții pe Green Deal și vedem un comisar, un vicepreședinte al Comisiei Europene, care nu știu dacă a călcat într-o fermă în ultimele uh, luni de zile, sau în viața domniei sale și ne spune că va merge mai departe cu această strategie. Realmente vă spun că sunt extrem de dezamăgit de acest schimb de opinii, pentru că, repet, am fost într-un dialog al surzilor. Și Comisia de Agricultură trebuie să se manifeste mai departe ca fiind un apărător al intereselor fermierilor pe de-o parte și un păzitor a ceea ce înseamnă prevenirea unei crize alimentare profunde, da? care se prefigurează plecând de la ceea ce înseamnă consecințele pandemiei COVID, dar și seceta severă care o uh, ne paște. Îi rog pe cei care uh, sunt interesați să urmărească Observatorul European de Secetă, care ne spune că în următoarele trei luni de zile ne vom confrunta cu o secetă severă în uh, sudul și estul Europei. Unde să mai aplicăm regulile de la Green Deal, stimați colegi? Pentru că să venim cu noi sarcini, cu noi uh, poveri administrative pentru fermieri, înseamnă să le afectăm însă supraviețuirea lor. Mulțumesc! Vielen Dank, aber ich muss darauf hinweisen, ne, bei Mulțumesc, însă aș dori să vă atrag atenția că la punctul diverse nu continuăm cu dezbaterea de la punctul precedent, ci este vorba de a veni cu eventuale noi chestiuni. Pentru următoarele reuniuni, vă rog să notați asta. Bun, deci, după cum spuneam, punctul 5 de pe ordine de zi, următoarea reuniune este luni, 11 mai, între 17 și 19, cu doamna Chiriachides, în ceea ce privește strategia Farm to Fork. Am mai prevăzut și o reuniune pe 20 mai, însă ea depinde de uh, publicarea sau nu a noului buget, pentru că atunci este prevăzut domnul comisar Han pentru a participa la dezbatere, dar trebuie, eh, încă nu este 100% sigură, rămâne de confirmat. Mulțumesc tuturor celor care au participat, care au intervenit, vă urez un weekend plăcut, mulțumesc eh, spune domnul președinte cu amabilitate și um, tehnicienilor, interpreților și tuturor celor care s-au ocupat de buna desfășurare a acestei reuniuni, care au făcut ca această reuniune să fie posibilă, astfel încât noi să ne putem uh, duce la bun sfârșit uh, sarcinile în calitate de reprezentanți ai cetățenilor. Mulțumesc! O după amiază plăcută tuturor!